Meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen und Kollegen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să luați loc. Nu vreau să întârziem prea mult cu începerea ședinței noastre. Raportoarea Pervanș Perez este pe drum încoace de la birou, deci nu mai durează mult până ajunge și am să profit de acest timp pentru a vă face niște anunțuri administrative. În primul rând, vreau să vă atrag atenția că astăzi avem uh, interpretare din toate limbile în toate limbile, fiecare poate să se exprime în limba sa maternă. Ordinea de zi a fost distribuită și n-am primit niciun fel de cerințe de modificare, așadar uh, o consider adoptată. Din partea mea, astăzi, în mod special, nu există niciun fel de comunicări, vreau doar să vă atrag atenția că astăzi este ziua în care Pervanș Perez își va depune oficial raportul, așadar mâine va fi trimis către serviciile de traducere. Este redactat în franceză și știți că am reușit să forțăm uh, traducerea în engleză pentru ca să avem apoi pe 17, din câte am înțeles, pe 17 mai deja raportul în limba engleză. Dacă performanța este de acord și nu cred că are nimic împotrivă, atunci eu voi, mă voi asigura că mâine raportul va fi diseminat tuturor membrilor în limba franceză. Avem procesul verbal al reuniunii noastre din 18 martie. Vă rog să-l luați la cunoștință și, de asemenea, procesul verbal al uh, ultimei reuniuni a coordonatorilor din 29 aprilie. Așadar, trecem acum la reuniunea noastră de astăzi. Este ultima înainte de pauza de vară. Avem ultimul document tematic pe ordinea noastră de zi, care a fost întocmit de colega noastră, Regina Bastos, și are titlul strategii economice de ieșire din criză, aspecte financiare și monetare, IMM-uri, inovare și noi oportunități pentru creștere durabilă. Așadar, un uh, domeniu foarte vast și admir curajul colegei noastre să uh, abordeze uh, într-o manieră așa de uh, scurtă și comprimată un domeniu atât de vast. Mă bucur că și-a asumat această misiune și uh, că ne-a uh, elaborat acest uh, uh, document. Bună ziua, Pervanș! Suntem la începutul reuniunii noastre. Așadar, am să o rog pe Regina să ne prezinte pe scurt cele mai importante elemente ale acestui raport, pentru ca să putem apoi să îl discutăm. Am prevăzut, vedeți și pe ordinea de zi acest lucru, uh, timp de discuție până la 17, până ora 17, dar nu trebuie să rămânem atât de mult. Discutăm atât cât uh, trebuie. Înainte să dau cuvântul Reginei Bastos, vreau să salut o grupă de studenți din Sardinia care au fost selectați de inițiativa Focus Europe datorită interesului lor și performanțelor lor peste medie. Uh, am fost invitat să, pre- să viziteze Parlamentul la Bruxelles și mă bucur că și tineretul european ia parte la evoluția europeană și la activitatea, că este interesat de activitatea comisiei noastre. Și de asemenea vreau să salut și niște o grupă de persoane puțin mai în vârstă care au fost activi în domeniul financiar în Germania. Regina Bastos, ai cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Muito obrigada. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Paper coincide cu apresentação oficial. Astăzi o să îmi susțin documentul de poziție, în același timp cu doamna Permaș Perez, care își va trimite raportul la traducere. Și sper că va fi uh, util acest uh, document tematic. Uh, sunt câteva chestiuni legate de titlul uh, documentului tematic. Am încercat să mă îndrept în special spre ideea susținerii IMM-urilor în Uniunea Europeană. Înainte de a susține principalele recomandări din documente, dați-mi voie să subliniez că Uh, acest document conține principii și valori care cred că ar trebui să marcheze modul în care dorim să acționăm în Europa pentru a ieși din criză. Aceste valori sunt libertatea, responsabilitatea și solidaritatea. Sunt concepții la fel de importante ca și cel al uh, justiției sociale. Așadar, am încercat să subliniez aceste aspecte în document, pentru că nu trăim doar o criză economică și financiară, este și o criză a valorilor. Acum, în ce privește recomandările din documentul tematic, aș vrea să subliniez că IMM-urile uh, sunt forța conducătoare a economiei europene, motorul economiei europene. Una dintre măsurile cheie de ieșire din criză în Europa trebuie să fie reprezentată de ajutarea IMM-urilor care inovează, pentru că acestea vor fi sursa unei creșteri viitoare a economiei europene. Trebuie subliniat aspectul social al economiei de piață și trebuie evitate uh, uh, restricțiile asupra concurenței. Un alt subiect extrem de important pentru IMM-uri este accesul la credite. În diverse state membre ale Uniunii Europene am auzit cu toții că ajutoarele oferite băncilor atunci când a început criza financiară n-au fost urmate uh, la fel de repede și de ajutoare către IMM-uri IMM-urile au avut în continuare probleme considerabile de, de acces la credite și dacă nu îmbunătățim situația din acest punct de vedere, vom avea mari probleme. Acesta este extrem de important și anume să ne asigurăm că există sisteme de garantare a creditelor pentru IMM-uri. De asemenea, trebuie să examinăm capacitatea pieței interne de a oferi noi oportunități de afaceri prin intermediul Uniunii Europene dacă totul funcționează cum trebuie, ar trebui să existe o platformă transeuropeană care să ajute IMM-urile să folosească oportunități de afaceri pe care altfel nu le-ar avea. Aceasta e o platformă transeuropeană. Cred că va fi un instrument foarte util pentru a oferi un mediu propice în care aceste oportunități de afaceri să fie folosite și, de asemenea, va acționa complementar cu activitățile pe care și le-ar putea dezvolta companiile transeuropene. De asemenea, avem nevoie de un instrument juridic care să susțină sectorul antreprenorial. Uh, eu îl numesc uh, Small Business Act. Trebuie să facem acest instrument mai flexibil și să funcționeze mai bine. Deci Small Business Act va trebui revizuit și deja am rugat-o pe doamna Bere să menționeze acest lucru în raportul său. Trebuie să avem această revizuire. Uh, avem nevoie de uh, uh, supravegherea de la nivel european chiar dacă în principiu IMM-urile sunt o chestiune care trebuie să ocupe statele membre, dar trebuie o dimensiune socială mai pronunțată. De asemenea, trebuie să creăm condiții de concurență reală pentru a genera mai multe locuri de muncă în Europa. Și o altă măsură specifică, pentru că vreau să mă refer la măsuri concrete, este așa numitul ghișeu unic pentru fiecare chestiune de inițiativă care are legătură cu IMM-urile. Nu vrem birocrație care să sufoce IMM-urile, trebuie să simplificăm procedurile și ghișeul unic e un concept care există în multe state membre, dar vreau să-i dau un nou impuls și de asemenea întregului climat antreprenorial din Europa. De asemenea, mă uit la ce trebuie să facem în ce privește activitățile de învățare care să permită utilizarea capacităților de antreprenoriat existente în Europa. Mă gândesc la o rețea europeană prin care uh, să se ofere mai multă valoare adăugată de către persoanele care se pregătesc să se retragă din activitate, uh, care cunosc foarte multe lucruri și au experiențe foarte mare și pot oferi multe informații uh, economice de valoare companiilor europene. Așadar, ar fi o bună idee dacă am putea avea, așa cum spuneam, o rețea la nivel european care să centralizeze și să distribuie această, aceste cunoștințe și informații pe care le au uh, angajații seniori. Un alt punct se referă la IMM-urile care generează bunăstare la nivel local. Pentru că uh, inițiativele la nivel local sunt uh, cele mai căutate. Ideea că marile companii pot fi motoarele care să ne scoate din criză poate fi înșelătoare. Nu spun că n-ar avea și ele un rol de jucat. Nu spun de asemenea că investiții publice majore sunt, uh, ar fi un lucru rău și care n-ar avea efecte, dar pe de altă parte trebuie să subliniem importanța creșterii și a generării de bunăstare la nivel local și aici IMM-urile pot juca un rol decisiv și datorită acestui rol important în ce privește generarea de bunăstare la nivel local și locuri de muncă și toate aspectele și efectele pozitive pe care aceste locuri de muncă le au la rândul lor în uh, comunități mai mult sau mai puțin urbane, aș vrea așadar să văd că putem oferi mai multe stimulante fiscale și subvenții pentru ca IMM-urile să creeze aceste locuri de muncă atât de necesare. Ar, va fi destul de dificil la început, dar cred că acestea pot fi măsuri semnificative care să contribuie decisiv la creșterea PIB-ului Euro- Uniunii Europene. Vreau să cresc capacitatea de angajare uh, printr-o inițiativă pe care o numesc Un IMM, un loc de muncă. Avem 20 de milioane de IMM-uri în toată Uniunea Europeană. Dacă fiecare ar crea câte un singur loc de muncă, am avea 20 de milioane de locuri de muncă în plus. Asta ar fi o măsură extrem de eficientă în ce privește progresul economic al Europei și ar fi extrem de importantă și din punct de vedere social. Un alt lucru pe care vreau să-l examinez este dimensiunea externă a Uniunii și cum pot ajuta ele IMM-urile. Și, de asemenea, trebuie să vedem cum folosim serviciul de acțiune externă al Uniunii Europene pentru a ajuta IMM-urile să-și crească vizibilitatea în afara Uniunii Europene. Inovația este foarte importantă, evident, în ce privește IMM-urile și de aceea aș vrea să o leg de uh, sectorul industrial în sensul de a crea noi parteneriate între sectorul de afaceri și mediul academic. Asta ar fi, de asemenea, uh, o măsură care ar ajuta foarte mult IMM-urile. Vreau să susțin inovația bazată pe cunoaștere. Acesta este e un lucru de care depinde chiar viitorul Uniunii Europene și aici cred că sunt trei aspecte. Inovație în domeniul serviciilor medicale, aici cred că trebuie să fim foarte atenți, dat fiind că vrem să investim în uh, oameni. De asemenea, inovație în domeniul auto, industrie care a suferit foarte mult în ultima vreme și, în fine, inovație în ce privește activitățile care să transforme Uniunea Europeană într-o zonă mai prietenoasă cu mediul. Inovație verde, așadar. De asemenea, documentul tematic uh, examinează cum ne poate ajuta uh, sistemul de învățământ ca să ieșim din uh, criza economică și ce impact poate avea asupra pieței muncii, pentru că vrem să vedem că în Europa intră pe piața muncii oameni din ce în ce mai calificați. Am vorbit despre uh, provocările demografice avem 500 de milioane de uh, locuitori peste 75 de ani în întreaga lume. Uh, aceștia depășesc acum numărul copiilor sub vârsta de 5 ani și aș vrea să încurajăm ca persoanele în vârstă să se implice din nou pe piața muncii din Europa. Cred că asta este extrem de important. Aș vrea de asemenea să văd că se fac investiții active în Uniunea Europeană care să ajute pe tineri să intre pe, pe piața pe muncii. Uniunea Europeană are niveluri extrem de înalte de șomaj în rândul tinerilor, din nefericire, cum spuneam, deci trebuie să realizăm un echilibru între nevoia de a încuraja pe uh, cei în vârstă să se întoarcă pe piața muncii și de a ajuta pe tineri să-și obțină o primă slujbă. Acest lucru va fi crucial dacă vrem să ieșim din criză. Apoi examinez chestiunea uh, IMM-urilor uh, ca instrument uh, de îmbunătățire a coeziunii sociale în uh, comunitățile rurale, pentru că am văzut că uh, în comunitățile rurale există un proces de eroziune socială și uh, locuri care practic sunt aproape părăsite și impactul pe care acest proces de migrație îl are în ce privește sărăcia și excluderea socială. IMM-urile mi se pare un instrument crucial pentru a rezolva această problemă și pentru a ajuta pentru a ne ajuta să dăm o nouă viață zonelor non-urbane din Europa. Acest lucru e foarte important pentru coeziunea economică și socială. De asemenea, examinând problema dezvoltării sustenabile, acesta este o altă modalitate de a debloca și de a uh, dezlănțui potențialul uh, societății informaționale. Foarte pe scurt, Și în concluzie, creșterea și prosperitatea nu pot fi despărțite. Trecem printr-o criză foarte gravă și luarea de decizii politice este extrem de importantă în ce privește viitorul Uniunii Europene. Știm că, din cauza crizei, avem nevoie de mai multă coordonare mai multă supraveghere, mai mult angajament din partea statelor membre, astfel încât să avem un model european real și avem nevoie să mobilizăm resursele Europei și să ne folosim de ambiția noastră de a crea o Europa care se ridică la înălțimea uh, provocărilor de astăzi și face față viitorului. Avem dificultăți considerabile cu care ne confruntăm, atât economice cât și politice. Proiectul european a fost întotdeauna promovat de voința politică a liderilor Europei și nu putem decât să sperăm că liderii de astăzi a Europei vor fi în stare să facă pașii necesari, să ia măsurile necesare pentru ca toate aceste chestiuni să devină o realitate și aspectele sociale ale acestei politici să poată fi implementate. La nivel comunitar, acest lucru mi se pare foarte important ca și proiect. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumim colegii noastre, Regina Basuș pentru această introducere în subiect. Aș propune să dăm acum cuvântul doamnei raportoare, Pervanș Perez, și apoi uh, am să dau cuvântul coordonatorilor. Merci beaucoup. Merci, uh... Mulțumesc, domnule președinte, în primul rând, pentru că ați modificat calendarul nostru inițial. Asta ne permite să ne bucurăm de contribuția tuturor raportorilor noștri tematici înainte de finalizarea raportului. Cu Regina Bastos am trișat puțin în ceea ce privește data limită, însă ea mi-a comunicat uh, în scris și nu doar înainte de finalizarea raportului ultimele idei și cred că este important. Aceasta este miza acestui document tematic și anume să putem să avem cât mai multe contribuții specifice incluse aici. În acest document tematic vorbim despre un subiect fundamental pentru mine. UE se confruntă cu multe provocări, una dintre acestea fiind uh, cea care ne preocupă pe toți, locurile de muncă. Dacă ne uităm la strategiile IMM-urilor, ale marilor uh, întreprinderi, sperăm ca IMM-urile să fie prezente din punctul de vedere al um, exporturilor, să fie dinamice în exterior, însă știm că în uh, realitate sunt, uh, reprezintă doar primul strat al creării de locuri de muncă și trebuie să ținem loc de îngrijorările lor și să le susținem. În ceea ce privește ideile exprimate anterior, uh, mă refer aici la ghișeul unic, printre altele, la spiritul de solidaritate dintre generații, la mobilizarea celor mai în vârstă pe piața muncii. Și avem de-a face din acest punct de vedere și cu o îngrijorare. Aceste persoane au uh, copii au uh, nepoți, știu ce dificultăți lasă în urmă pentru generațiile următoare, trebuie să existe aici o formă de voluntariat prin care să-și aducă contribuția la ușurarea sarcinii generațiilor mai tinere. Asta urmează să se miște, să se întâmple, cred eu. Ideea este să mobilizăm expertiza acestor persoane, benevol sau nu, pentru a susține IMM-urile aceasta este o bună modalitate de a consolida solidaritatea dintre generații. Interesant. les éléments... Ați menționat anumite puncte de-a lungul uh, discuției, rețin trei aici. Miza formării, printre altele. Trebuie să fim atenți aici. și aici uh, sunt incluse alte două mari teme. În primul rând e vorba de formare, organizarea dialogului social și externalizarea anumitor servicii. Aici avem aceleași dificultăți. Dificultățile IMM-urilor aici, pe aceste trei niveluri, este tocmai că avem de-a face cu IMM-uri. Trebuie să ținem cont de natura lor, de bogăția lor, dar trebuie să le venim în ajutor din exterior. Și aceasta este ideea, să organizăm uh, un fond comun de formare, de reciprocitate, mutualizare a dialogului social, nu neapărat creând drepturi specifice, însă permițând organizarea lor. Și mai există o idee care se naște de aici, și anume, Trebuie să vedem cum stau lucrurile. Dacă IMM-urile își externalizează serviciile, nu trebuie să facă acest lucru cu un cost excesiv. Însă fac acest lucru când e vorba de activități de curățenie, de contabilitate, printre altele, și dezvoltarea pe bază locală, la nivelul local, a unor astfel de activități este, reprezintă un nou nivel prin care se creează locuri de muncă. Și aici mă gândesc și la consolidarea și sprijinul acordat uh, IMM-urilor. În ceea ce privește formarea, câteva cuvinte, nu analizăm îndeajuns un lucru, și anume, avem mari ambiții strategice în domeniul uh, protecției mediului. E un exemplu concret acesta și vedem care este miza aici. În ceea ce privește protecția mediului, când e vorba de marile investiții strategice, de crearea unei rețele de distribuție și așa mai departe, identificăm bine mizele, însă pe scara locală, pe celălalt capăt al uh, scării economice, ca să spun așa, vedem uh, chestiuni precum îmbunătățirea rețelei de transport public, locuințele, renovarea acestora, când e vorba de renovarea locuințelor, să spunem, coborâm la nivelul inferior, la nivelul local. Problema este informarea și vedem că aici, între marile noastre ambiții de aici, de la Bruxelles și nivelul local, nivelul artizanal, există o diferență. Acolo nu există informația în legătură cu acțiunile care trebuie să fie întreprinsă și nu trebuie să neglijăm acest lucru. Un subiect specific, revizuirea lui Small Business Act, este o acțiune pe care o să rămân legislatura anterioară aceasta. Care este principalele, care sunt principalele axe pe marginea cărora trebuie să ne bazăm aici? Trebuie să ne punem această întrebare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bonsignore. La colega Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să o felicit pe doamna Bastos pentru contribuția pe care uh, a, și-a adus-o activității noastre. Sunt de acord cu ceea ce uh, scrie în acest document, cu comentariile pe care le-a făcut în această după-amiază. Trebuie, într-adevăr, să punem creșterea în centrul politicilor noastre și putem să creștem, putem să fim prosperi dacă avem creștere economică. Sigur că este important să căutăm profitul, dar uh, această căutare trebuie să meargă mână în mână cu responsabilitatea socială. Nu poți să ai creștere economică și profituri bănești dacă acțiunile tale nu sunt orientate către crearea de locuri de muncă. Și acest lucru pentru că pierderea de locuri de muncă este marea temere pe care o are toată lumea acum în Europa și care ne va bântui uh, Uh, și în următoarele luni și în următorii ani. Aș dori să insist și asupra conceptului de bunăstare durabilă, sustenabilă. Cred că a venit momentul să spunem foarte clar că în vest trăim folosind mai multe mijloace decât ar trebui. Nu putem să continuăm să ne dezvoltăm societatea dacă ne gândim exclusiv la o dezvoltare bazată pe credite, pe îndatorare. Nu vom putea să continuăm uh, mersul lucrurilor așa cum sunt ele acum. Așadar, trebuie să vorbim foarte sincer. Uniunea Europeană poate să joace un rol foarte important acum. Dacă reușește să explice celor 27 de state membre și întregii lumi că a venit momentul să privim cu realism situația în care ne aflăm. Conceptul de bunăstare, de prosperitate, trebuie să fie explicat. Trebuie să explicăm că aparenta noastră avuție, aparenta prosperitate, se întinde, de fapt, dincolo de posibilitățile noastre de a o susține. Dacă dorim să păstrăm nivelul de trai uh, Uh, și nivelul de creștere, nivelul de avuție de astăzi, atunci va trebui să creștem mai mult, economia să crească mai mult și dacă vom face acest lucru, atunci va trebui să avem o poziție de lider în creșterea economică aici, la noi, în Uniunea Europeană. Și sper că acest document își va aduce o contribuție în acest sens. Mulțumesc, domnule Coferati. <clears throat> Voglio anch'io fare i complimenti alla collega Bastos per eh, l'egregio lavoro fatto e soprattutto per avere Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe colega Bastos pentru munca depusă și mai ales pentru că a descris atât de bine importanța IMM-urilor în Europa. Istoric vorbind, uh, IMM-urile sunt partea cea mai flexibilă a structurii productive din uh, sectorul producției și serviciilor în Europa și uh, nu odată au jucat un rol anticiclic în, uh, cu ocazia altor crize economice atât la nivel european cât și la nivelul statelor membre. Cu ajutorul lor, prin intermediul lor, vom putea să atingem refacerea, să ajungem la refacerea economică a Europei, relansarea economică a Europei și vom reuși să păstrăm în viață sectorul productiv în această parte a lumii. Există o idee în general împărtășită că trebuie să uităm de ideea de a mai avea o mare parte a sectorului productiv în Europa. Asta mi se pare o mare greșeală. Și doar să propui această idee este foarte periculos. Dar propunerea doamnei Bastos merge exact în direcția opusă, spunând că ar trebui să uh, stimulăm acea parte a economiei europene. Există niște întrebări care rezultă în urma acestei chestiuni, desigur. Uh, doamna Bastos vorbește despre simplificarea procedurilor birocratice administrative. Asta se poate aplica întregului sistem economic, deși, desigur, este cu atât mai valoros pentru IMM-uri, pentru că acesta suportă mai greu costurile administrative. Sau pur și simplu pentru că timpul pe care îl pierzi într-un IMM uh, ca să îndeplinești toate procedurile birocratice, ți se transformă într-un dezavantaj competitiv. Așadar, simplificarea însă și este importantă pentru orice economie și mai ales uh, pentru structura de cost, pentru că, așa cum spuneam, are un impact mult mai mare din acest punct de vedere asupra unui IMM decât asupra unei companii mai mari. Și cred că piatra unghiulară a acestui sistem va fi acel uh, uh ghișeu unic. Trebuie să ne asigurăm că toate procedurile sunt uh, separate și necesare și că nu uh, fac oamenii să-și piardă timpul, întreprinzătorii să-și piardă timpul. Deci, dacă avem un, un astfel de ghișeu unic, se creează uh, anumite sinergii. De asemenea, acele companii care nu au capacitatea să îndeplinească toate aceste măsuri și uh, nu au capacitate prea mare de inovare, trebuie totuși ajutate să intre în contact cu centrele care pot genera inovare. Deci trebuie să stimulăm aceste companii să se adune și să coopereze. Sigur, pe piață uh, vor opera individual, dar atunci când au nevoie de inovare și de uh, cercetare, să găsească niște poluri de cercetare unde să poată colabora. Și stimulentul de a colabora uh, ar putea duce la avantaje uh, uriașe. Și ultimul uh, lucru pe care vreau să-l subliniez este că pentru a realiza multe din aceste lucruri pe care ne le propunem, avem nevoie de un mediu favorabil și nu uh, <laughs> nu mă refer doar la mediu, ca să spun așa, ci la condițiile materiale concrete în care o companie evoluează într-un oraș sau într-o regiune. Orașele sau regiunile au, cel puțin teoretic, posibilitatea de a susține creșterea economică prin infrastructurile lor, care trebuie să fie concentrate în această direcție și trebuie să ne uităm pe, înspre acele zone unde, part, unde activitatea productivă e, se dezvoltă, și în ce fel se dezvoltă în zone care uh, sunt concentrate mai mult pe oțel, de exemplu, altele pe alte domenii. Deci este o, sigur că e o selecție uh, destul de greu de făcut, dar putem să facem uh, o asistență țintită de la nivelul regiunilor, de la nivelul orașelor, începește construcția unei noi infrastructuri, a unor noi centre de instruire. Asta ar fi o contribuție uriașă care ar permite unei regiuni, de exemplu, să-și creeze o anumită identitate din punct de vedere economic. O zonă în care, despre care să se știe că uh, se produc anumite lucruri și că au o anumită identitate teritorială din acest punct de vedere economic. De multe ori, o anumită regiune este cunoscută prin materia primă pe care o produce în mod predominant, de exemplu. Și asta nu mi se pare nesemnificativ. Deci aș vrea să îmbunătățim documentul doamne Bastos cu aceste lucruri. Ole Schmidt, pentru liberali. Thank you, Mr. Chairman, <clears throat> and I also would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări raportarei. Felicitări doamnei Bastos. E vorba de un document foarte interesant. Firește că trebuie să consolidăm aspectul mai general al producției, al fabricației în Europa, mai ales în ceea ce privește IMM-urile, toată lumea va fi de acord cu acest lucru, însă trebuie să fim atenți, nu trebuie să sprijinim acele sectoare industriale care nu pot supraviețui ele însele, prin propriile forțe. Nu are rost să construim nave pe care nimeni nu le cumpără. Acest lucru este foarte costisitor și mai devreme sau mai târziu va duce la un dezastru. Ar trebui să ne gândim de asemenea și la vehiculele pe care le producem, la automobilele pe care le producem, pe care cineva trebuie să le cumpere. Suntem atenți atunci când folosim banii contribuabilor în ajutoarele de stat, să spunem. Acesta este un comentariu de natură generală, însă cred că toată lumea este de acord cu mine când spun asta. Câteva comentarii subținte acum. Cred că accentul pus pe IMM-uri este lăudabil și salutar. E vorba și de chestiuni legate de accesul la credite, după cum ați uh, menționat. Ar trebui să ne gândim și la ceea ce s-a întâmplat pe piața de capital și ce s-a întâmplat cu cerințele de capital. Există mai multe niveluri aici. Mai devreme sau mai târziu uh, băncile vor reacționa și vor spune că nu mai au bani de dat împrumut IMM-urilor. Trebuie să ne gândim la acest lucru în perspectivă. În ceea ce privește directiva referitoare la servicii, aceasta este fundamentală pentru buna funcționare a pieței interne și fundamentală pentru crearea de creștere și bunăstare. Credem că în acest Parlament am fi putut să promovăm mult mai bine și mai activ această idee. Mi se pare rău că mobilitatea pacienților nu există ca atare, nu avem asistență medicală așa cum ar trebui să o avem. Ne dăm seama de asta când îmbătrânim, toată lumea îmbătrânește, ne dăm seama că mobilitatea nu există. Și acest lucru e un păcat, mai ales pentru acele persoane care nu reușesc să aibă acces la asistența medicală în propria țară, nu li se permite. Și li se refuză de anumite țări dreptul de a, se, de a obține asistența medicală din partea unui alt stat membru. Și cred că ar trebui să facem ceva în acest sens. Ar trebui să menționăm și Spania în acest raport și asta e o problemă care ne preocupă asta, astăzi. Regimul de pensii, regimul de pensii sustenabil este esențial uh, nu putem să susținem un sistem de genul uh, plătești pe măsură ce înaintezi și de asemenea cred că trebuie să avem în Europa o pensie foarte, un sistem foarte bun de pensii, să avem acces uh, la o pensie bună în momentul în care ne retragem între 60 și 70 de ani sau mai târziu nu contează. Oricum aici avem probleme și nu putem pretinde că regimul de pensii nu reprezintă o problemă pentru finanțele publice. În ceea ce privește educația, consider că textul este foarte bun aici. Știu că în multe țări nu se îndeplinește acel uh, plafon de 3% și domnul Barroso spunea că avem nevoie de un EIT în Europa. Cred că această idee s-a îngropat uh, undeva pe coridoarele comisiei, s-a pierdut printre hârțoage. Uh, cred că e o idee bună avem nevoie de o universitate în uh, Europa, un institut european tehnologic care să poată să concureze cu cel din uh, SUA, MIT. Toată lumea din Europa se confruntă cu o situație dificilă, scade, scade uh, sistemul de performanță. Fiul meu îmi spune că nu dorește să-și mai facă temele. Eu îi spun bine, dacă nu-ți faci temele, oricum sunt foarte mulți copii în India, în China, care își fac temele și nu vei mai avea o slujbă la 25 de ani. Fiul meu se uită la mine uh, neîncrezător și asta e situația. Trebuie să facem ceva în acest sens. Menționați grupul euro și coordonarea impozitării, credem că este o idee bună, dar ar trebui să menționați Uniunea Europeană în termen general. Tot timpul mă simt exclus. Menționați de asemenea Serviciul de Acțiune Externă și cred că avem aici experți din Comisia privind afacerile externe. Foarte bine, să avem întrebări. Cum va funcționa acest lucru? Tendințele viitoare. Menționați modificările demografice și acest lucru este fundamental, într-adevăr. Cred că ar trebui să adăugăm și mobilitatea forței de muncă, pentru că nu avem această mobilitate în Europa la nivelul la care ar trebui să o avem. Și imigrarea. Avem nevoie de imigranți, de oameni care să vină la noi. E un dezastru că, de fapt, încercăm să alungăm oamenii de aici și apoi peste câțiva ani o să trească să spunem haideți înapoi uh, să munciți în Europa și o să avem grijă de dumneavoastră când veți îmbătrâni. Comentariul meu final este că aici ați menționat ceva legat de dimensiunea globală Ce doriți să spuneți aici că trebuie să luăm o decizie la nivel global? Eu credeam că se spune gândește la modul global, acționează la nivel local, așa știam eu. Ce vreți să spuneți prin asta? Pentru că oamenii doresc să înțeleagă cum sunt puse în aplicare hotărârile și luate hotărârile la nivelul comunităților lor locale. În principiu e o idee bună, dar vă rog să o explicați mai mult. Mulțumesc. Mai am, mai am patru cele de luarea cuvântului, Sven Kigol, Nicolaus Huntis, Ato Karens și doamna Hübner apoi. Sorry, uh, colleagues, I have to go. Îmi cer scuze, dragi colegi, trebuie să plec uh, curând, așadar Vreau foarte pe scurt să mă exprim. În primul rând, mulțumesc pentru acest document interesant în ceea ce privește rolul IMM-urilor. Aș dori să fac și eu niște comentarii suplimentare, care ar fi, cred, interesante și pentru raport. Doamna raportoare, nu știu, bine, vom vedea. Ce aș vrea să văd în acest document uh, suplimentar față de ceea ce s-a vorbit deja. Cred că este un sector care este trecut cu vederea când vorbim despre IMM-uri, și anume 10% din ocuparea totală nu este nici în sectorul public, nici în uh, sectorul privat clasic, ceea ce înseamnă companii în sistem de în proprietate privată, dar avem acest regim uh, mare pe care îl numim cel de-al treilea sector, sectorul terțiar. Și este un punct important pentru economia socială. Cred că ar fi foarte important să privim acest sector și nevoile sale specifice. În multe politici de dezvoltare regională, acesta este un partener natural. Vedem atunci când dorim să revitalizăm anumite regiuni, să păstrăm, să menținem activități economice în regiuni unde aceasta este dificilă, este o problemă care apare peste tot în Europa. Zonele rurale sunt în dificultate. Acest sector este crucial pentru a menține servicii esențiale în Uh, zone, în aceste regiuni, pentru că aceste servicii le păstrează în viață. Deci cred că ar trebui să luăm câteva propuneri din raportul TOIA de anul trecut, care a fost votat cu mare majoritate în Parlament, pentru a susține aceste IMM-uri care au multe necesități comune, dar au și niște necesități specifice. Cred că ar trebui să utilizăm acest raport pentru a face presiune în acest sens. De asemenea, o revitalizare a politicii concurenței ar uh, ajuta pentru a oferi o marjă de manevră mai mare IMM-urilor, pentru că există un proces de oligopolizare crescândă a piețelor și acest lucru este, reprezintă o amenințare în aceste sectoare. Aș dori de asemenea să fac următoarea observație. În cazul câtorva dintre recomandări, cred că ar trebui să fim uh, mai concreți. De exemplu, în loc să cerem uh, foarte general mai multe stimulente fiscale, eu personal sunt sceptic când aud de stimulente fiscale, pentru că ele, de fapt, complică și mai mult uh, lucrurile. Sistemul, regimul uh, de impozitare deja uh, este foarte complicat, ceea ce, din nou, pune probleme mari IMM-urilor. Așadar, aș, în afară de faptul că unele lucruri sunt prea generale, sunt de acord cu cele spuse în acest uh, document. Mă bucur că doamna raportoare este foarte conștientă de faptul că IMM-urile sunt doar o mică parte din titlul acestui document de lucru și nu vom avea ocazia să discutăm aspectele financiare și monetare ale strategiilor de ieșire din criză și, de asemenea, în ceea ce privește creșterea durabilă, cred că acest element a fost deja acoperit de unul dintre documentele anterioare. Dumneavoastră, probabil că veți reveni la aceste chestiuni ca să nu se piardă în raportul final și abia aștept să văd că avem aici o sală plină atunci când vom discuta raportul și sper că atunci vom putea să uh, avem o perspectivă de ansamblu. Îmi cer scuze, dar acum trebuie să plec. Nicolas Fontis, acum. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για το κείμενο που μας κατέθεσε και για τις σκέψεις που έχει. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru textul pe care l-a pregătit și pentru ideile pe care le-a exprimat. În ce privește subiectul, pe măsură ce discuțiile avansează și primim uh, toate contribuțiile colegilor și raportul final, cred că începem să ne facem o imagine din ce în ce mai clară. Am uh, o serie de întrebări și o serie de puncte de dezacord la care aș vrea să mă refer, pornind de la textul doamnei Bastos. E posibil să fie vorba de diferențe fundamentale. Sigur, apreciez importanța IMM-urilor pentru dezvoltarea Europei, dar în, există o întrebare aici. Cum definim IMM-urile? După ce criterii? Numărul de angajați? Dimensiunile capitalului? Nu am aflat ce e un IMM conform acestui document. Asta e prima mea uh, observație. Și raportorul spune că economia socială de piață în Europa este una dintre marile realizări ale Uniunii. Dar ce este această economie socială de piață? Ce înseamnă acest lucru? Dacă e vorba de vechiul uh, stat providență, care a fost uh, gloria Europei postbelice, asta a fost și s-a dus și nu mai vine înapoi. Dacă vorbim despre faptul că acum uh, am trecut printr-o liberalizare a piețelor și o trecere și ne-am orientat către criterii de profitabilitate. Eu nu cred că asta e un model social de piață prea impresionant. Vi se pare chiar că a fost vreo realizare uh, și că avem economie socială de piață în Europa? Este uh, ea favorabilă situației sociale din Europa, atâta vreme cât avem atât de mulți șomeri și atâta lume care trăiește în sărăcie și în inegalitate în Europa? Deci, ce este această economie socială de piață? Pentru că eu simt nevoia să mă întreb dacă e modelul economic european așa o realizare fantastică, cum uh, se spune. A doua observație pe care o am se referă la concurență. Am senzația din text că concurența este privită ca fiind uh, o modalitate de a realiza progresul în Europa și că va încuraja pe oameni să progreseze. Din păcate nu e vorba de așa ceva, e vorba de ceva mult mai rău. Concurența este un război este încercarea de a obține un monopol, de a stabili propriul preț, de a-ți impune propriul preț, de a încerca să supraviețuiești în fața asaltului multinaționalelor, fără să trebuiască să îți reduci salariile angajaților, de exemplu. Deci nu mi se pare că această idee a concurenței este uh, a priori ceva bun. Dacă ne uităm la ultimele decenii, uh, uitați-vă și la evoluția IMM-urilor. Haideți să vedem câte dintre acestea au fost uh, silite să se închidă, să dea faliment din cauza climatului competitiv dur. Din nou, nu sunt sigur că această idee e atât de minunată, concurența, de fapt e o stare nedeclarată de război între diverse companii. Avem uh, problema unor poziții dominante de monopol. Niciunul dintre acestea nu nici dintre aceste lucruri nu este bun pentru IMM-uri. Mi-a plăcut ideea uh, cu persoanele în vârstă care să fie încurajate să se întoarcă pe viața muncii, dar nu sunt sigur ce înseamnă asta. Sigur că aceste persoane sunt experimentate, dar n-ar putea să se transmită această experiență tinerilor angajați. Nu știu uh, ce înseamnă asta. Nu știu cum ar putea să funcționeze. Pare o idee bună, dar cred că aș avea nevoie de mai multe detalii în legătură cu modul efectiv în care ea se va implementa, se va aplica. Uh, pentru că mi se pare un lucru bun să facem ceva și pentru, pentru a îmbunătăți situația persoanelor în vârstă din Europa. În ce privește chestiunea dialogului, atunci când vorbesc despre implicarea, de când citesc despre implicarea mediului academic uh, în legătura cu mediul de afaceri, asta mă îngrijorează un pic. Pentru că se face confuzia între educație și muncă și nu e bine. Uh, am văzut această problemă în uh, multe țări, în Grecia, unde educația e considerată un simplu instrument pentru economie. Asta înseamnă să abandonăm istor- uh, de, uh, tradițiile istorice și culturale a Europei. E o tendință care pe mine nu mă îngrijorează și atunci când văd această idee a parteneriatului între afaceri și sistemul de educație. Problema populației a fost de asemenea invocată, dar nu am timp să o abordez. Vreau doar să spun că dacă examinăm uh, chestiunea supravegherii, banii aceștia nu vor ajunge la IMM-uri. Avem programele de susținere din partea guvernelor, dar banii s-au dus la bănci și nu au mai trecut mai departe de la bănci spre IMM-uri. Așa că poate ar trebui să restructurăm sistemul într-un fel în care să încurajăm crearea de noi bănci, de exemplu, care să aibă drept priorități de activitate finanțarea IMM-urilor. Deci, după cum vedeți, am uh, opinii radical diferite de ale raportorului. Îmi plac uh, unele detalii pe care le-am menționat. Apreciez faptul că dorește să continue cu același model productiv uh, în Europa, dar mă tem că dacă nu uh, facem unele schimbări la acest model, nu o să ajutăm prea mult IMM-urile și nu o să putem să avem aceleași rate de creștere pe care le-am avut până acum în Europa. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much and I would like to start with, with the... Mulțumesc foarte mult! Mă bucur foarte mult că discutăm acest subiect despre economia socială de piață, care este trecută în tratat, deci nu putem să o neglijăm. Aș risca să spun că această economie europeană socială de piață ne-a oferit o oarecare capacitate de rezistență în perioada cea mai grea a crizei și eu uh, Cred, de asemenea, că elementul de bază al economiei sociale de piață este, cred eu, capitalul social și acesta este în pericol de a uh, fi prejudiciat de aceste uh, consecințe pe termen lung ale uh, capitalismului mult prea excesiv, pe care nu, nici nu reușim să le înțelegem astăzi în totalitate. Uh, Uh, în uh, Europa sentimentul de, de toleranță, de uh, egalitate nu a fost niciodată atât de puternic ca și în uh, America și există uh, mari probleme în ceea ce privește discrepanțele, diferențele între categoriile sociale. Uh, ceea ce cred eu, un punct de, din punctul meu de vedere și al tuturor familiilor politice, um, solidaritatea poate să fie slăbită de toate aceste uh, mișcări, nu doar datorită pericolelor presupuse de schimbările climatice, ci și de riscul uh, acestor compensații bugetare. Vom avea dilema, ar trebui să cre- creștem pensiile sau ar trebui să cheltuim mai mult pe educație, ar trebui să dăm banii publici pentru cercetare sau mai degrabă ajutorului, în, ca ajutor de stat unor industrii care generează încă uh, multe locuri de muncă. Deci pe viitor vom avea foarte multe uh, solicitări, uh, cereri la buget care vor fi contradictorii, care vor face și mai dificil procesul de consolidare bugetară, mai dificil decât este astăzi. Spun aceste lucruri pentru că eu cred că ar trebui uh, cu ocazia acestui raport, pe care îl găsesc foarte interesant și foarte bogat în idei, cred că ar trebui să vorbim și despre ceva foarte important pentru viitor și anume încrederea în instituțiile publice, pentru că ne așteptăm ca instituțiile publice, guvernele, să facă foarte multe lucruri pe care n-au reușit să le facă înainte de criză, uh, și politicile bune care creează un mediu favorabil pentru IMM-uri este doar un exemplu de uh, acțiune pe care o așteptăm din partea guvernelor, din partea statelor. Așadar, cred că e important să ne gândim la consecințele uh, faptului că încrederea în instituțiile publice va depinde foarte mult de percepția eficacității și corectitudinii lor, uh, care se va cristaliza în măsurile de ieșire din criză uh, și, de asemenea, de a pune, repune serviciile sociale pe uh, o linie durabilă pe termen lung. Dacă ne uităm la rolul guvernelor astăzi, dacă ne uităm la pachetele de stimulente fiscale, uh, S-ar putea ca instituțiile publice și guvernele în anii viitori să crească, pentru că vor avea mai multe sarcini, vor fi mai mari decât cele de ieri, ceea ce înseamnă costuri administrative mai mari, costuri pentru contribuabili, ceea ce nu știu dacă este tocmai idealul nostru aceste costuri creș- în creștere ale intervenției publice, ale instituțiilor publice, pot să genereze și atitudini negative față de guverne și să pună noi pericole în fața stabilității în statele membre. Cred că aceste chestiuni trebuie, vor trebui să fie abordate când vorbim de calitatea intervențiilor publice în anii ce vor urma și în generarea politicilor de care avem nevoie. Al doilea element, care cred că este foarte important, leagă raportul de acest rol uriaș al inovării. Criza a generat uh, mari lacune de producție și acum uh, se focalizează toate acțiunile pentru a elimina aceste lacune de producție. Eu cred că nu acordăm destulă atenție uh, câștigurilor productivității, care ar trebui să fie sus pe, pe agenda noastră. Creșterea uh, trebuie să genereze și o productivitate mai mare pentru a uh, îndeplini cerințele societăților noastre pe viitor. Nu mă surprinde și susțin acest accent care se pune în raport uh, pe inovare, pentru că cel mai probabil majoritatea noilor locuri de muncă vor fi create în noi întreprinderi care să fie orientate spre viitor, să fie inovatoare, cel mai probabil în sectoare noi. Așadar, cred că acest element inovare este foarte important. Dar cred că dacă ne uităm și la barierele care stau în calea dezvoltării IMM-urilor și creșterii acestora în anii următori, uh, voi spune ceea ce a spus și Oli Schmidt. Chestiunea finanțării activităților lor, mai ales dacă punem accentul pe inovare, care va deveni mai importantă pe viitor, avem nevoie de un capital de risc, de o manieră de finanțare care să ia în considerare riscurile ridicate ale acestor tipuri de activități. De aceea cred că e nevoie de uh, niște mecanisme de inginerie financiară care să permită IMM-urilor să-și îmbunătățească accesul la aceste tipuri de finanțare. Acest element este extrem de important. Există și o altă barieră pe care ați menționat-o în contextul uh, uh, de la Copenhaga, um, care nu a fost în totalitate o, un eșec. Dacă ne mișcăm către o uh, Uh, economie cu emisii reduse de carbon, de emisiuni de carbon, acest lucru înseamnă o transformare uriașă a întregii societăți, nu doar în sectorul energiei și transporturilor, ci în toate sectoarele, ceea ce nu se va întâmpla decât dacă uh, toate companiile Um, beneficiază de niște standarde ecologice, pentru că sunt foarte multe companii și IMM-uri care sunt foarte confuze, pentru că până la urmă nu știm uh, care sunt obiectivele noastre. 20%, 30% reducere și cred că această certitudine care trebuie creată prin politicile publice este foarte importantă. Și ultimul element, care cred că este de asemenea esențial, cred că tot Oli Schmidt l-a numit este această mobilitate. Tindem să uităm că în Europa mobilitatea forței de muncă, nu vreau să spun că e aproape zero, dar e foarte limitată, ceea ce are de-a face cu modul în care funcționează piața internă, se datorează de asemenea și portabilității drepturilor sociale, care este foarte limitată. Aceste chestiuni structurale vor ajuta IMM-urile să se dezvolte. Dacă utilizăm această ocazie să ne ocupăm nu doar de chestiuni legate de criză, ci să abordăm și ceea ce n-am reușit să facem înainte de criză. Mulțumesc! Cum ar fi fost uh, vor, rândul lui Atos Carenț, dar Pervoș dorește să mai spună ceva. Ah, Atos. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc doamnei Bastos pentru raport, mi se pare interesant. Doresc să fac un comentariu care rezultă din intervenția doamnei Bastos, a lui Ole Schmidt, doamna Hübner a menționat ceva în legătură cu accesul la capital. Doamna Bastos spunea că este important să punem piața de credit din nou în mișcare, însă poate ar trebui să punem un accent foarte important pe piața de capital privat. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Europa și nu doar în Europa, Mulți politicieni sunt îngrijorați că capitalul speculativ atacă moneda euro și ne place să dăm vina pe speculatori, să facem din ei un țapi spășitor. Asta fac bine politicienii, însă cred că nu e tocmai adecvat. Întrebarea este, ce face capitalul? Caută un loc uh, unde să crească Într-o economie volatilă, cum este acum uh, economia mondială, acel capital se va mișca, va fluctua foarte puternic. Uh, Există speculații în ceea ce privește monedele naționale, datorile suverane și întreprinderile, societățile comerciale. Însă în IMM-uri nu avem nevoie de acel capital care se mișcă repede, care fluctuează, ci cel care mm, rămâne acolo pe termen lung. Și din punct de vedere legislativ, soluția este, din punctul meu de vedere, uh, încurajarea deblocării fondurilor structurale UE, fondurilor de risc pe capital. Deci, trebuie să fie eliminat riscul prin diversitate și prin investiție parțial publică, însă IMM-urile în care se investește trebuie să fie inovatoare și așa mai departe și definite ca atare. Gândiți-vă la un pahar de apă care se varsă pe masă. Luăm uh, acasă un burete și ștergem apa. Același lucru se întâmplă și aici. Chiar dacă există o criză financiară foarte mare, uh, Um, există acest capital care se varsă pe masa întregii lumi și trebuie să luăm fondurile publice, private, să le folosim ca pe un burete pentru a canaliza acești bani acolo unde avem nevoie de, și de ei, și anume în sectorul IMM-urilor banii doresc să crească, să se înmulțească, IMM-urile au nevoie de capital. Să le îmbinăm așadar. Băncile se vor descurca, însă punem prea mult accent pe datorie. Domnul Bonsignor a spus uh, corect că trăim, uh, ne-am întins mai mult decât uh, ne este plapuma și să ne baxăm și pe um, capitalul privat, nu doar pe datorii. Mulțumesc! Ich, hatte mich selber auch auf die Liste geschrieben und habe dann noch Frau Hohlmann am uh, pe doamna Holmeier pe listă și apoi uh, Pervanș la sfârșit uh, ca raportoare și sigur că apoi doamna Bastoș care poate să reacționeze la toate contribuțiile. Astăzi dimineața am fost panelist la o conferință organizată de comisie și era vorba tocmai de acest lucru, de accesul la capital pentru IMM-uri. Accesul la capital pentru IMM-uri. Și trebuie să vă spun că aceasta nu este o problemă nouă. Această chestiune a existat și acum ani de zile și apare în mod repetat. Și de fiecare dată politicienii și la nivel european și la nivel național au uh, făcut promisiuni uh, frumoase. Sigur, uh, IMM-urile sunt uh, Uh, coloana vertebrală a economiei, le vom susține, dar nu s-a întâmplat niciodată acest lucru. Și acum IMM-urile sunt în continuare în nevoie, în nevoie de ajutor. Nu trebuie să uităm că multe imm uri IMM-uri au creat milioane de locuri de muncă care, din păcate, acum prin criză s-au pierdut, dar înainte de criză le aveam. Multe dintre uh, aceste IMM-uri sunt uh, campionii ascunși, nu sunt bine cunoscute, dar în sectorul lor au un rol de lider eu cred că următoarele puncte sunt importante dacă vrem într-adevăr să facilităm accesul la capital. După cum a spus Arthur, trebuie să ne gândim că în Europa 30% vine din uh, uh, de pe piețe și 70% prin uh, bănci. În America este invers, dar trebuie să ne gândim dacă nu ar trebui să dezvoltăm niște burse speciale pentru IMM-uri, unde IMM-urile sau micro-întreprinderile să poată să aibă acces la capital. În al doilea rând, în aproape toate statele avem uh, bănci care um, oferă credite. În, uh, banci, în, în Germania există una, în Franța există, peste tot există aceste bănci. Și eu cred că am avea nevoie de o asociație europeană a acestor uh, bănci astfel încât IMM-urile care sunt, uh, care au activitate transfrontalieră și care au nevoie uh, de sprijinul unei uh, bănci într-o anumită țară să nu pornească de la zero, ci să fie deja um, membru într-o asociație adică să fie client al unei bănci care există în această asociație și, prin urmare, să aibă acces mai ușor la capital. Uh, astăzi, dacă există un, un IMM care are activitate transfrontalieră, nu poate să primească un capital decât uh, de la banca sa. Avem nevoie de un brevet european pentru a ne asigura că uh, ceea ce face un uh, invențiile unui, uh, unei întreprinderi mici nu sunt uh, Uh, repetate în 27 de state membre. Avem nevoie de o armonizare, de o simplificare a condițiilor, astfel încât pentru uh, o companie care este activă în 5 state membre uh, să um, plătească impozite în toate statele membre pe baza um, sumei stabilită în statul unde își are sediul comercial. Și trebuie să ne gândim la ce se întâmplă și în Statele Unite. Să-i dăm uh, perdantului o a doua șansă. Dacă cineva are o abordare inovativă și eșuează, asta nu înseamnă că până la sfârșitul uh, vieții sale trebuie să fie uh, clasificat drept neeligibil pentru orice fel de fonduri la orice bancă. Și încă ceva mai vreau să spun, ceea ce a spus uh, Atos, și anume trebuie, într-adevăr, să ne gândim că uh, IMM-urile din Germania se, capi- se uh, capitalizează capitalizează, câștigă capital 70-20% de pe uh, piețe. Și prin directivele noastre, prin, uh, prin uh, uh, reglementările noastre, trebuie să uh, reglementăm această investiție de capital privat. Eu nu doresc ca uh, cei din IMM-uri să trebuiască să plătească Uh, bani, să piardă bani prin uh, practici anticoncurențiale uh, care există pe piața capitalului pentru că, sau pentru că nu au acces la capitalul respectiv. Pentru că societățile noi, inovatoare, sunt cele care beneficiază de cele mai grele condiții de creditare. Avem nevoie de o uniformizare a condițiilor în Europa, ținând tot timpul minte că trebuie ca sistemul să fie cât mai simplu, cât mai puțin birocratic și care să se bazeze pe niște principii care să fie corecte față de IMM-uri. Trebuie să luăm în considerare uh, rolul istoric al IMM-urilor și Cred că în cadrul acestui raport trebuie, într-adevăr, să uh, abordăm toate aceste probleme ale IMM-urilor și să nu rămânem la uh, stadiul unor promisiuni, ci din potrivă să luăm acțiuni concrete. Acum dau cuvântul doamnei Holmeier, apoi lui Pervan și apoi Reginei Bastos. Domnule președinte, dragi colegi, uh, capitalul privat este un subiect care m-a m-a preocupat și până acum. Sunt uh, multe uh, IMM-uri sau micro-întreprinderi care uh, pot să aibă acces la capital privat, însă dacă mă gândesc la disponibilitatea celor care uh, dispun de capital de a investi în uh, anumite regiuni uh, mai uh, izolate, e bine, această disponibilitate nu este foarte ridicată. Eu vin dintr-o regiune care este la granița cu Cehia și acolo pur și simplu nu există uh, voința de a ajuta prin investiții uh, regiuni uh, rurale, nici din partea uh, Uh, țării mele din, din partea cer, uh, Cehiei, întotdeauna când se pune întrebarea cine dorește să meargă să investească niște capital acolo, cu toate că există proiecte foarte bune făcute de oamenii respectiv, uh, nimeni nu vrea să investească bani sau foarte puțin vor să investească bani. Așadar, cred că e important că discutăm de uh, accesul IMM-urilor și trebuie să consolidăm accesul IMM-urilor la capital privat, dar uh, trebuie ca anumite programe de susținere financiară, mai ales în regiuni uh, izolate sau rurale, care au acces foarte greu la capital, uh, eventual dacă ar fi bănci uh, regionale care să acorde acest capital, dar nici băncile regionale nu sunt foarte grăbite să dea bani pentru uh, proiecte inovatoare. Uh, Trebuie așadar să avem în vedere și faptul că Uniunea noastră europeană nu, con, nu se compune doar din mari metropole, din zone urbane, ci din potrivă și din foarte multe zone rurale care uh, nu ar trebui să fie expuse uh, Uh, acestei situații uh, incorrecte, și anume că toată lumea investește în metropole și celelalte regiuni trebuie să lupte um, și pentru obținerea de capital, uh, pe lângă faptul că luptă cu exodul demografic, de exemplu. Tot mai mulți oameni fug către orașe și se ajunge la probleme sociale ale metropolelor. Um, iar zonele părăsite rămâne în paragină. Cred că e nevoie de niște structuri rurale mai uh, sănătoase, uh, pentru că cele care sunt deja slăbite uh, nu au acces la investiții, nu beneficiază niciun fel de um, ratinguri bune, toți investitorii sunt foarte neîncrezători când vine vorba de zonele rurale. Problema este și cu um, faptul că um, în zonele rurale um, evaluările nu sunt făcute foarte corect. Um, o, a, de exemplu, s-a construit o clădire nouă în, acest, uh, în această regiune de care vă spun eu și uh, această uh, clădire a fost evaluată greșit, iar uh, prețul terenului respectiv a fost uh, uh, subevaluat și acest lucru a fost o mare problemă pentru această regiune. Deci cred că și zonele rurale ar trebui să fie um, puse în centrul acestei probleme, tocmai pentru că ele sunt dependente de IMM-urile din zonă. Pervanș? Mersi, Monsieur le Président, de me, me Mulțumesc că mi-ați dat din nou cuvântul. Doresc să menționez trei puncte. În primul rând, economia socială de piață. E un concept pe care l-am introdus în tratatul de la Lisabona. Însă, am înțeles că există mai multe interpretări ale acestui concept și trebuie să vedem ce conține acest concept. Dacă nu suntem clari în legătură cu ceea ce înseamnă, atunci creăm confuzie. Cei care sunt teoreticieni ai uh, economiei sociale de piață, dacă e să citim literatura de specialitate, consideră că cetățeanul, actorul, trebuie să fie un bun actor social, să funcționeze ca atare pentru ca piața să funcționeze bine. Eu nu cred că asta echilibrează, din punct de vedere social, piața, forțele pieței și recent m am dat seama că nu sunt de acord cu această concepție. M-am gândit la asta din momentul în care am integrat acest concept în tratatul de la Lisabona. Cred că e puțin perimat acest concept și trebuie să fim atenți cum îl folosim astăzi. Dacă luptăm împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, miza nu este doar să facem din sărac un actor care să devină un bun consumator pe piață. E vorba de o persoană care trebuie să aibă acces la locuință, educație și asistență medicală înainte de a deveni un actor pe piață. Cum știm dacă suntem un bun consumator sau un bun actor pe piață? Ei bine, această întrebare nu acoperă toată politica socială pe piața economică și așa mai departe, care e mult mai complexă. Vom reveni asupra acestui subiect când vom avea timp. Acest lucru este foarte important în momentul în care folosim acest concept, cred eu. Eu doresc să vorbim clar de nevoia politică și socială pentru a echilibra piața internă dar oricum, acest concept nu trebuie folosit în sensul său ambigu inițial. E vorba aici pur și simplu de a educa acești consumatori pentru ca ei să devină buni actori pe piață. Am văzut însă în timpul crizei că asta nu duce la crearea egalității la care tinde societatea noastră democratică. A doua observație în legătură cu mobilitatea. În ultimii 10 ani, care au urmat uh, elaborării strategiei de la Lisabona, ne-am confruntat cu o obsesie, și anume oamenii trebuie să fie musai mobili și că nu suntem la fel de mobili ca SUA, în consecință avem o piață a muncii care nu funcționează bine. Asta era concluzia, însă nu așa stau lucrurile și unul dintre antevorbitori a spus foarte bine asta. Unul dintre motivele pentru care nu există mobilitate este că dacă ne mișcăm și noi, eurodeputații, știm asta, dacă ne mișcăm dintr-un uh, loc în altul, asigurarea socială și nu doar se transformă într-o catastrofă, într-un dezastru. Ne dăm și noi seama cât de greu este să ne ocupăm de propriile uh, noastre probleme. Da, păi să creăm condiții ideale de mobilitate pentru oameni. Asta ar fi foarte dificil să reducem pierderile. Și mai există și dimensiunea umană a lucrurilor. Le sugerăm oamenilor să devină proprietarii locuințelor lor, deci aici există o contradicție. Mai există și solidaritatea între generații, de asemenea. Dacă oamenii îmbătrânesc, și când se întâmplă asta, evident, trebuie ca tinerele generații care le urmează să exerseze ei înșiși această solidaritate. Nu visez uh, la un, o lume în care bătrânii sunt uh, abandonați într-un azil de către tineri care merg să caute în alt loc loc de muncă. Nu trebuie să facem oricum din asta un obiectiv al pieței muncii, deși trebuie valorificat acest concept. Trebuie să abordăm alte perspective. Dacă suntem în conformitate cu obiectivul nostru de dezvoltare durabilă, nu trebuie ca oamenii să călătorească 300 de kilometri tot timpul pentru a-și uh, vizita familia sau a merge la magazinul de unde își cumpără nu știu ce. Trebuie să îmbunătățim locuința, transportul, trebuie ca oamenii să lucreze aproape de casa lor acolo unde este folositor și posibil acest lucru. În regulă însă nu cred că vom soluționa problema creșterii economice în Europa crescând gradul de mobilitate al oamenilor. Și voi conchide spunând că cei care sunt foarte mobili sunt cei foarte bogați și cei foarte săraci, însă pentru pătura mediană lucrurile stau diferit. Și apoi problema finanțării. Ar fi trebuit să vorbesc despre asta la început, dar e bine și acum la sfârșit. În raportul doamnei Bastos, dat fiind obiectul de lucru al comisiei noastre speciale și anume criza financiară, economică și socială, problema finanțării MM-urilor este firește fundamentală. Cineva menționa accesul IMM-urilor la finanțare în afara sistemului bancar. Dacă suntem consecvenți, trebuie să spunem că ambii actori trebuie să depună eforturi pentru ca IMM-urile să obțină finanțarea și ne aducem aminte că în Parlamentul European, când am negociat Basel II, aceasta a fost una dintre mizele negocierii nu știu dacă dumneavoastră dispuneți de date, însă cred că există puțină lizibilitate în ceea ce privește împrumuturile din sectorul bancar acordate diferitelor tipuri de întreprinderi în funcție de profitul pe care îl obțin, de dimensiunea lor și așa mai departe. Știm că IMM-urile au probleme în a avea acces la împrumuturi, într-adevăr, dar știu cu certitudine că dacă noi acum, în momentul în care redefinim normele în ceea ce privește sectorul bancar, impactul acestei schimbări asupra accesului la finanțare al IMM-urilor trebuie luat în considerare, altfel nu există consecvență. În ceea ce privește capacitatea IMM-urilor de a accesa finanțarea în afara sectorului bancar, și aceasta reprezintă o chestiune esențială în momentul în care ne uh, elaborăm uh, legile în funcție de abuzul piețelor și așa mai departe. Ideea că am putea avea niște burse speciale pentru IMM-uri reprezintă pentru noi o nouă îngrijorare. Și în ceea ce privește directiva prospectus, dacă asta se poate aplica, atunci practic uh, nu face decât să se reducă la asta, se limitează la asta și atunci există o problemă de consecvență între diferitele abordări pe care trebuie să o soluționăm. Pentru că dacă spunem că IMM-urile sunt foarte importante, atunci trebuie să aibă acces la finanțare în condiții favorabile lor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer à relatora BRS e a todos os... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc și doamnei Beres, raportoarea și celorlalți colegi care au luat cuvântul în uh, această dezbatere a documentului tematic pe care l-am prezentat. Până la urmă, cred că acest document are o idee fundamentală, și anume IMM-urile. Acesta cred că este lucrul care face diferența între Europa și restul lumii în ce privește contextul economic. E un instrument oarecum neobișnuit, dar în care Europa este expertă și ar putea fi o modalitate prin care noi am putea să ieșim din criză, un instrument crucial de a ieși din criză și de a promova creșterea economică. De asemenea, e foarte important uh, pentru justiția socială. IMM-urile pot juca un rol de responsabilitate socială care să facă o diferență reală în societate. Pentru că ele sunt într-o relație cu uh, comunitățile locale pe care multinaționalele n-au cum să o aibă. De asemenea, au sau ar putea să aibă o filozofie comunitară care le apropie mult mai mult decât uh, de comunitatea locală, decât orice alt tip de organizații și le permite să joace un rol social mai important. De aceea pot uh, funcționa. De aceea IMM-urile pot fi utile și pot ajuta la dezvoltarea economiei sociale de piață, care este modul nostru de a opera economic vorbind în Europa. În uh, documentul meu tematic am subliniat rolul pe care trebuie să joace economia socială de piață și valorile pe care trebuie să le susțină libertatea, responsabilitatea și solidaritatea. Împreună le pot contribui la justiția socială și pot permite modelului uh, economiei sociale europene să uh, se dezvolte. Acum, mergând la chestiuni mai puțin filozofice, dați-mi să spun că recomandările pe care le vom face, doamne Beres, în ce privește revizuirea Small Business Act, se pot concentra pe cinci elemente. În primul rând, să definim ce este un, un IMM. Cred că trebuie redefinit IMM-ul trebuie să simplificăm uh, birocrația pe care ele trebuie să o înfrunte, trebuie să le ușurăm activitatea, să le lăsăm să funcționeze mai ușor și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că ele au acces la inovație fie printr-un networking cu mediul academic, asta este ideea pe care am promovat-o eu, sau o altă soluție. Uh, Small Business Act, de asemenea, cred că poate încerca să rezolve, să abordeze dimensiunea externă a accesului la piață, în general vorbind. Este important când ne uităm la MM-uri să încercăm să le dăm mai mult acces la piață. Apoi, trecând la ideea identității economice teritoriale, uh, sunt absolut de acord că e un lucru care trebuie promovat și utilizat și Cred că acest lucru se poate face prin finanțare comunitară la nivel european. Un lucru pe care, la care am putea să ne gândim foarte simplu. Apoi, directiva serviciilor e un instrument foarte important și semnificativ care ar permite IMM-urilor să acționeze. Sigur, nu o să pot să mă refer la toate comentariile care s-au făcut aici. Încerc să mă refer numai la unele dintre ele, domnule președinte. Dar în Europa, astăzi, în statele membre, noi credem că problema sunt uh, economiile emergente care au standarde sociale mai reduse și, de asemenea, concurența din partea Statelor Unite și că trebuie să fim capabili să supraviețuim în această lume și în mediul în care trebuie să operăm. Eu cred că putem să fim mai ambițioși, putem fi mai buni decât alții și, sigur, nu trebuie să ne ignorăm slăbiciunile. Suntem slabi pentru că IMM-urile și IMM-urile mor din cauza unei lipse de acces la resurse financiare, la credite. Și aceasta este principala problemă a supraviețuirii IMM-urilor. IMM-urile pot juca un rol cheie și pot fi foarte importante pentru a ne scoate din criză, dar pentru asta au nevoie să poată accede la credite. Și doamna Permaș Bărâs a menționat două căi prin care acest lucru s-ar putea întâmpla. Credit de la bănci sau din afara sistemului bancar. Și deja am văzut că dacă depinzi prea mult de uh, partea de furnizare, asta poate deveni periculos. Am văzut situații în care băncile nu oferă decât 50% și asta face băncile să fie uh, să rămână undeva la mijloc. Uh, nu vreau să intru în foarte multe detalii. Vreau să subliniez doar un lucru în încheiere. Uh, predictibilitatea este foarte importantă pentru activitatea economică. Doamna Hubner a spus acest lucru și, într-adevăr, este foarte important, este vital ca toți actorii implicați să aibă încredere în procesul de luare a deciziilor. Dacă nu avem această încredere, nu o să avem nici stabilitate și nici un, client de un climat de certitudine și nu vom avea nici creștere prin urmare. De aceea este important să ne asigurăm că există încrederea sau că este restabilită. Mulțumesc uh, raportorului tematic, Regina Basos și lui Pervan Perez. Cu asta nu am ajuns doar la reuniunea uh, de astăzi, ci am încheiat întregul nostru program de lucru. Uh, Pervanș și-a pregătit acest raport intermediar, el este trimis la traducere și pe 18 mai la Strasburg vom avea ocazia să auzim acest, prezentarea acestui raport. Deci ne revedem cu toții pe 18 mai. Și mă bucur că într-o joi după amiază au venit totuși atât de mulți dintre dumneavoastră și au participat la această discuție. Încă o dată mulțumesc uh, raportoarei noastre tematice și sper că ne vedem cu toții la Strasbourg.